procedură de co uh, legi, legiuire din Tratatul de Lisabona și atunci există considerații juridice pertinente ale acestei hotărâri. Rolul jucat de parlamentele naționale în materie de control parlamentar. Și noi trebuie să găsim acest echilibru în interpretarea hotărârii de la Karlsruhe, în lumina spiritului Tratatului de la Lisabona. Pentru că Tratatul de la Lisabona reflectă un mod de a clădi și de a regla funcționarea juridică a Europei. Parlamentele naționale au un rol de jucat în intervențiile prealabile și așa mai departe, și avem aici o direcție înspre care trebuie să ne îndreptăm reflexiile și asta a făcut și Germania reformându-și legile interne. Și noi trebuie să facem acest proces printr-o transformare echilibrată a diverselor concepte juridice ale acestei hotărâri, ă, ținând cont întotdeauna de prevederile Tratatului de la Lisabona. În al doilea rând, punctul de vedere politic, eu cred că toți sau aproape toți colegii după ce am văzut, uh, după ce am ascultat intervențiile de astăzi, cred că în Europa în ultimii 10-12 ani a făcut progrese foarte importante. Uniunea monetară, extinderile fără îndoială și pentru fiecare din aceste etape foarte importante trebuia să dispunem de instrumentele juridice prin care să se creeze o arhitectură juridică a acestei Europe unice monetare, acestei Europe extinse și am depășit o serie întreagă de probleme. S-a spus aici, pe drept cuvânt, că uh, multe state nu doresc să organizeze un referendum. Însă, să admitem că procesul de construcție a unei Europe constituționale a cunoscut transformări foarte complexe, a trecut prin tra- transformări foarte complexe, într-adevăr, data de 2 octombrie o reținem cu toți, e vorba de referendum, referendumul irlandez și cred că voi fi în uh, acordul uh, mare majorități a colegilor care doresc să pună în aplicare tratatul de Lisabona, care doresc să ne debarasăm de aceste aspecte prea complexe din punct de vedere juridic, care doresc un parlament cu mai multe puteri, cu mai multe puteri legislative. Uh, deci o construcție legislativă, juridică mai democratică și cred că noi, rolul nostru este să revendicăm acest lucru. Nu trebuie ca hotărârea de la Karlsruhe să fie utilizată împotriva Europei, pentru că este în fapt o hotărâre care spune că legea fundamentală germană este compatibilă cu tratatul de la Lisabona și trebuie făcute progrese și trebuie să transmitem acest lucru opiniei publice uh, europene din Parlamentul European, să transmitem faptul că această hotărâre nu pune sub semnul întrebării tratatul de la Lisabona și că noi suntem gata să acționăm uh, respectând această hotărâre, însă cu majoritatea democratică europeană și bazându-ne pe principiile democratice europene. Da, mulțumesc riscam să uităm că motivațiile sentenței pot face obiectul unei discuții și unei interpretări, inclusiv cele aflate în dispozitiv. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Schöpflin sau domnului Schöpflin. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea aceasta a fost extrem de interesantă și am învățat foarte multe lucruri. Îi sunt în special recunoscător domnului Severin uh, pentru ideea unui progresist uh, reacționar. Cred că majoritatea noastră ne-am concentrat asupra aspectelor negative, însă cred că există și aspecte pozitive în această hotărâre. Ceea ce constat eu este că avem aici un exemplu de întâlnire între uh, drept și politică. Din punct de vedere politic, uh, curtea de la Karlsruhe se pare că a uitat că Germania nu este o insulă, are legături cu Europa și a uitat faptul că hotărârea sa are un impact uh, asupra întregii Europe. Al doilea element este întrebarea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 Eh, dans chacune des capitales, c'est une propunere. Exact. În capitalele fiecărui stat membru am putea face această propunere să organizăm o dezbatere pe această temă a coabitării, a concilierii între competențele europene și competențele naționale. În această perioadă în care cetățenii își pun întrebări. Am văzut acest lucru cu ocazia alegerilor europene. Deci, pornind de la acest uh, avertisment pe care ni-l lansează Curtea Constituțională din Germania, haideți să luăm inițiativa de a anticipa astfel de neînțelegere, astfel de probleme. În hotărârea Curții din Germania sunt uh, aspecte pozitive în ce privește Lisabona, dar și aspecte care ar putea să ne pună probleme, respectiv o uniune tot mai strânsă a statelor Uh, care figurează în tratatele precedente și care ne e foarte dragă. Deci, domnule președinte, eu aș avea o sugestie. Comisia noastră ar putea să propună ca în fiecare capitală, în următorii cinci ani, între experți, între persoane avizate, între juriști, între uh, judecători, uh, dar și judecători, uh, reprezentanțe parlamentelor naționale, care au rolul de a consolida tratatul de la Lisabona, să organizăm dezbateri publice pentru a pune aceste întrebări, să arătăm că nu ne temem de ele pentru ca democrația să poată progresa. Mulțumesc, domnule Barnier. Să și aviamo verso la concluzione, Maria Terena. Îndreptăm spre, spre finalul discuției noastre și are cuvântul reprezentanta Greciei. Ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάναμε σήμερα. Mulțumesc, domnule președinte. Am purtat o dezbatere absolut fascinantă în această dupămasă. Având în vedere că majoritatea țărilor, dacă nu toate, consideră că dreptul european are prioritate față de dreptul național, nu avem o curte constituțională în Grecia. Există o curte supremă care se pronunță în privința um, legalității a actelor în general. Până acum nu au existat probleme în ceea ce privește procesul de integrare europeană. Dacă hotărârea Curții Constituționale este un precedent pentru celelalte curți uh, supreme din alte țări europene, atunci ea este o hotărâre politică. De exemplu, În ce măsură va afecta această hotărâre ceea ce ar putea face delegațiile germane atunci când guvernul federal negociază cu cărți terțe, cu țări terțe? Uniunea Europeană are o identitate juridică. Curtea Constituțională a fost înființată din cauza unor probleme apărute după război, după căderea cel de-a treilea rai, A fost uh, instituită din alte motive decât cursile constituționale din alte țări. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că ar trebui să încredințăm orice chestiune politică judecătorilor care să iau o decizie pentru noi. Sigur că experții juridici au un rol de jucat, dar cred că trebuie să ne asigurăm că astfel de chestiuni sunt uh, limitate la Germania. Părțile interesate din Germania sunt singurele care trebuie să se ocupe de această chestiune. În ceea ce privește tratatul de la Lisabona, acest document nu va fi considerat incompatibil cu Constituția germană. Și sigur că Constituțiile se schimbă de-a lungul timpului. Constituțiile evoluează. Germania și-a schimbat Constituția și Italia și-a schimbat-o recent și alte state membre. Nimic nu rămâne neschimbat și, uh, cu tot respectul, uh, nu cred că ar trebui să acordăm uh, o atenție mai mare decât o merită acestei hotărâri. Mulțumesc! Curtea Constituțională Germană, în ciuda faptului că spune că se pronunță pentru suveranitatea uh, națională, a luat o hotărâre nocivă. Spune că Uniunea nu devine federală, ori exact contrarul este adevărat. Se spune că ar fi nevoie de modificări constituționale și sau de un referendum pentru a se produce o astfel de schimbare, însă este ceea ce ar trebui să se întâmple în toate statele membre. Curtea Constituțională uh, spune că este împotriva erodării puterilor, german, puterilor uh, naționale, însă dă undă verde tratatului uh, de la Lisabona. Vă mulțumesc! intervento Bine, și uh, acum ultima. Nu, asta a fost ultima intervenție. Și acum, dacă consideră necesar, uh, voi oferi posibilitatea jurisconsultului nostru sau colaboratorului acestuia uh, de a da o replică sugestiilor care uh, s-au făcut în cursul dezbaterii. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere a arătat, într-adevăr, care este importanța de a analiza legăturile dintre Constituțiile naționale și dreptul comunitar. Ultima dezbatere de acest gen în Parlamentul European a avut loc acum 16 ani, atunci când Curtea Constituțională și-a adoptat hotărârea privind privitarea la tratatul de la Maastricht. De atunci, uh, integrarea europeană a evoluat și uh, concepțiile cur- discuții constituționale privind uh, viitorul Uniunii a evoluat și ele. În câteva cuvinte aș dori să mă refer la cele două propunere, uh, la cele două aspecte esențiale ale hotărârii. Deficitul de democrație, în primul rând. Aici cred că Curtea de la Castrue cred că Curtea Germană crede că există aici o lacună inerentă sistemului european uh, care nu va putea fi eliminată pentru că se aplică criterii uh, statale unui sistem care nu este un, un stat federal, ci o organizație supranațională independentă. Pentru Curtea Constituțională văd că nu există decât dreptul național și dreptul public. Nu ține cont de uh, dreptul terț, de noi forme de conviețuire între diferite popoare în cadrul unei organizații cu caracter supranațional o, repart, o altă repartizare a puterilor o ă, ar putea aduce soluții noi, însă dacă aceste soluții noi nu se regăsesc într-un sistem bicameral, adică un parlament ă, în care un alegător are o, ă, un vot și o altă cameră aleasă reprezentativ, este dificil din punct de vedere a, acest deficit de democrație. Nu putem să-l analizăm doar uh, din punct de vedere politic, pentru că curtea de la Castle nu face acest lucru. Soluția, spune curtea, nu ar fi să consolidăm Parlamentul European, ci să consolidăm parlamentele naționale și participarea acestora la procesul de luare de decizii la nivel european. Uh, ne îndoim că aceasta ar fi soluția. Și celălalt element al dezbaterii se referea la dreptul de control al Curții Constituționale Germane. Care sunt limitele acestui drept și cum se va aplica acesta? Aici nu putem decât face speculații, nu știe nimeni exact dacă această posibilitate va fi considerată ca un ultim recurs și va fi utilizată doar în cazuri extreme sau dacă într-adevăr se va uh, petrece o, o îndepărtare netă de competențele definite prin tratat sau ar, acesta ar deveni un, o exercitare uh, cotidiană a dreptului de către curtea de la Casrue care, prin dispozitivul hotărârii sale, uh, ne, ne face să ne gândim la niște schimbări constituționale pentru ca Uh, să fie introduse niște posibilități de intervenție directă din partea cetățenilor. Dar există acest mijloc și ar putea fi aplicat mai des pe viitor. Există niște uh, suprapuneri de competențe și aceasta, acestea sunt cauzate de uh, organismele europene. Și domnul Messerschmidt are dreptate atunci când o, o curte a luat o hotărâre, e gata, s-a terminat, dreptul trebuie aplicat, dar trebuie să ne întrebăm în ce măsură o curte constituțională este legată de respectarea propriilor sale competențe și dacă aici nu cumva ne aflăm în prezența unei încălcări a definirii competențelor Tribunalului Curții Constituționale, uh, Uh, cum, este, cum sunt prevăzute ele în Constituție, pentru că competența de a constata dacă Uniunea Europeană uh, își utilizează pe deplin puterile, relevă doar de competența uh, Curții Europene de Justiție și singura posibilitate de a evita pe viitor niște conflicte, nu o poate avea decât Curtea Europeană de Justiție, iar Curtea Constituțională trebuie să-și respecte angajamentele asumate cu, cu hotărârea Maastricht pentru a coopera cu Curtea Europeană de Justiție. Până acum nu a existat nicio solicitare de decizie prealabilă a Curții de la Luxemburg din partea Curții de la Karlsruhe. Alte instanțe naționale au profitat de această posibilitate, chiar și Camera Lorzilor a făcut-o. Însă, pentru moment, Curtea de la Karlsruhe nu a optat pentru o astfel de, un astfel de tip de cooperare. Eh, noi sperăm că va profita pe viitor de această posibilitate pentru a se evita conflictele constituționale. Și în concluzie, domnule președinte, vă asigur că serviciul juridic eh, re- redactează acest eh, document solicitat de conferința președinților grupurilor și cât de curând posibil acest document scris vă va fi pus la dispoziție. Mulțumesc pentru atenție considerare è conclusa la discussione. Mulțumesc, că aceasta am încheiat discuția de astăzi, dar haideți să confirmăm anumite puncte care au rezultat din dezbatere. În primul rând, motivația nu e aspectul obligatoriu din punct de vedere juridic, dar trebuie să ținem cont de el. Motivele hotărârii constituie ocazia de a discuta în detaliu procesul de integrare european încă de la începuturile sale și să profităm deci, de acest lucru pentru a organiza aceste discuții nimeni din Parlamentul nostru nu poate schimba Constituția germană și nici nu poate emite alte sentințe care să afecteze hotărârea de la Karlsruhe. E doar o activitate cu caracter cultural, o aprofundare pe care putem să o organizăm prin dialogul tuturor părților Uh, cu tuturor popoarelor noastre și trebuie să facem acest lucru și în afară de a cere aceast, acest raport scris din partea serviciului juridic, cred că trebuie să reluăm uh, ideea deja apărută la reuniunea coordonatorilor și poate și la reuniunea uh, anterioară, ultima reuniunea comisiei noastre, de a organiza o audiere, uh, o mare audiere în, uh, în această privință. Și eu personal dacă mă întrebați, nu cred, totuși, că ar fi posibil ca noi să convocăm judecătorii de la Curtea Constituțională din Germania sau alți judecători de la alte curți constituționale. Dar ce putem noi face e să invităm specialiști, constituționaliști eminezi din diferite țări care să se ocupe de dreptul european și legăturile acestuia cu Constituția, Constituțiile diverselor state și cred că uh, vom putea în reuniunea coordonatorilor să găsim posibilitatea de a realiza această audiere. Acum, dacă îmi permiteți, trec la punctul 5 al ordinii de zi, care privește adaptarea regulamentului la Tratatul de la Lisabona. Uh, la reuniunea din 21 iulie am decis deja să reluăm lucrările de pregătire ale adaptării regulamentului intern la Tratatul de la Lisabona și am numit ca raportor pe domnul David Martin care este de față și care înlocuiește pe precedentul raportor, domnul Richard Corbett. Uh, am văzut că s-a luat deja o primă hotărâre în uh, legislatura anterioară în, în, pe acest subiect, însă lucrurile au decăzut pentru că legislatura s-a încheiat, iar colegul Corbett, nu, colegul Martin, mă scuzați, spune președintele, uh, este rugat să ne prezinte rodul muncii sale, raportul său, și sunt convins că a ținut cont de lucrările Comisiei din precedenta legislatură, aducându-i anumite corecții datorate tratatului la Lisabona. Vă rog, domnule Martin. Thank you very much, Chairman. I have to say I was... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că mă bucur că domnul Șu și dezbaterea anterioară a vorbit despre tratatul de la Maastricht, Maastricht și dezbaterea pe care am avut-o atunci cu Curtea Constituțională din Germania. Eu fac parte din această uh, comisie uh, de zece ani și am, uh, aș dori să folosesc experiența mea pentru a prezenta acest nou subiect. Mă bucur de faptul că fac din nou parte din această comisie, dar aș dori să vă vorbesc de o experiență întrucâtva amară. Uh, fac parte din această comisie datorită faptului că Richard Corbett, un uh, membru eminent al uh, comisiei noastre, nu a fost reales. Am uh, preluat, așa cum spunea domnul președinte, raportul lui Richard uh, Corbett și am făcut trei mici schimbări. Înainte de a trece însă la ele, aș dori să vă spun din capul locului și sunt sigur că s-a discutat acest lucru în luna iulie, însă, uh, tratând acest raport, nu nu facem niciun fel de anticipare a rezultatului uh, referendumului din Irlanda. Noi încercăm doar să ne pregătim pentru un eveniment uh, previzibil. Ar fi nepotrivit din partea Parlamentului să nu-și modifice regulamentul dacă acest tratat va intra în vigoare. Deci nu pornim din capul locului uh, Uh, de la premisa că tratatul de la, din Irlanda este doar uh, o formalitate. Aș dori să le reamintesc colegilor care au făcut parte din legislatura anterioară de ce e vorba și să prezint subiectul pentru noi deputați. Să spun care sunt uh, principalele aspecte ale acestui raport și cum a fost el modificat după adoptarea în comisie în 27 aprilie. Prima dintre cele trei trăsături este introducerea unui nou regulament cu posibilitatea ca Parlamentul să controleze și să propună legislația propusă, deci să se asigure că se respectă Carta Drepturilor Fundamentale. Suntem obligați, conform tratatului de la Lisabona, trebuie ca regulamentul uh, de procedură al Parlamentului să uh, fie în conformitate cu această obligație. Al doilea tip de amendamente introduc o procedură conform căreia un Parlament național să poată obiecta față de o propunere legislativă a Comisiei pe baza principiului de subsidiaritate și a principiului de proporționalitate. Uh, e vorba de noul protocol cu privire la rolul Parlamentelor Naționale. Deci trebuie ca la Parlament să avem o împărțire a sarcinilor între cele două componente ale uh, Comisiei Parlamentare, deci pe de o parte Comisia și care și Comisia Jurii care va trata problemele de uh, subsidiaritate. S-a spus că aceste două proceduri sunt procedura căr, uh, cardului alb și a cardului galben, așa se numesc ele. Uh, avem un nou capitol cu privire la problemele constituționale și aici e vorba de noile competențe pe care le dobândim prin tratatul de la Lisabona și competențele actuale. De exemplu, inițiativa de a simplifica și de a, de a, de a iniția revizuirea tratatelor, uh, dreptul pentru un stat membru de a se retrage din Europeană, inițiativa uh, privind uh, alcătuirea Parlamentului European. E vorba de noi procede, proceduri care au fost uh, compilate într-un singur capitol um, care completează prevederile actuale, respectiv încărcarea de către un uh, stat membru a principiilor și a valorilor fundamentale. A patra trăsătură acestui raport adoptat de către Comisie în 26 aprilie este adoptarea procedurii cu privire la alegerea Comisiei Europene. Faptul că Comisia urmează să fie aleasă și nu doar numită. Și rolul no înaltului reprezentant pentru afaceri externe și pentru politica ex externă și politica de securitate. Și, în fine, crearea unui nou tip de legislație delegată axa delegat, așa cum se numește, și să ne asigurăm că avem prevederi în regulamentul nostru în ce privește competențele de control uh, care apar în urma acestei, acestui nou tip de legislație. E vorba de raportul lui Richard Corbett, a fost adoptat de comisia noastră, deci a fost votat de către uh, fosta comisie AFCO. Eu am introdus noi, am depus noi trei amendamente, nu foarte importante, pentru a ține cont de evenimentele care au uh, avut loc uh, din, uh, de la sfârșitul lunii aprilie. În urma deciziei Curții de Justiție, conform căreia noi trebuie nu doar să emitem o decizie cu privire la ridicarea imunității, dar și să aducem uh, justificări uh, în ce privește acordarea sau neacordarea imunității. Deci trebuie să ținem cont de această hotărâre a curții. A doua propunere de amendament vizează adaptarea regulamentului cu privire la observatori pentru a ține cont de decizia Consiliului din 18 și 19 iunie. Deputații din mandatul anterior își amintesc poate că am pornit de la premisa că acești observatori ar trebui să fie de persoane care ar fi alese, ar fi fost alese într-un stat membru dacă uh, ar fi trebuit să facă parte din Parlamentul European. Deci am uh, schimbat uh, acest regulament în conformitate cu legislațiile naționale. Și al treilea amendament ne afectează direct, respectiv trebuie să ne asigurăm că uh, președintele COSAC reprezintă interesele noastre, care nu ar trebui să mai fie însă vicepreședintele Parlamentului, ci să fie președintele comisiei noastre, al comisiei AFCO. E o schimbare care a fost deja convenită, nimeni uh, nu a emis obiecții, a fost discutată în trecut. E vorba de amendamente minore care sper să facă uh, obiectul unanimului e vor, uh, acordului tuturor. Singura schimbare care mi-a fost transmisă, dar de care nu am ținut cont, ea, e vorba de sugestia cu privire la vicepreședinții comisiilor. După cum știți, uh, avem patru vicepreședinți. Conform regulamentului nostru ar trebui să avem doar trei. Am făcut un amendament în uh, precedentul mandat, care a expirat cu precedentul Parlament și mi s-a cerut să fac un amendament să mai procedăm astfel. Eu însă consider că nu e o problemă legată de tratatul de la Lisabona. Nu am obiecții puternice. Uh, dacă coordonatorii sau alți deputați doresc ca acest amendament să figureze în raport, eu n-am nimic împotrivă, dar le sugerez să îl redacteze. Uh, dacă doresc să facem schimbarea, să trecem de la 3 la 4, vicepreședinți pot face un amendament, însă eu aș dori ca la începutul fiecărui eh, parlament conferința președinților să propună un uh, număr de vicepreședinți pentru fiecare uh, comisie parlamentară. Vă mulțumesc, domnule președinte. Martin. Mulțumesc, domnule Martin. Declar deschisă discuția. Colegul da face cuvânt în primul rând. Ah, chiar scuza. A, mă scuzați. Nu văzusem. În primul rând a cerut cuvântul domnul Mendes de Vigo. Vă rog. Excuse me, it's just, it's just a clarification point. Mă scuzați, domnule președinte, e doar uh, o problemă de clarificare, pentru că n-am înțeles bine. În documentele noastre avem aici un proiect lui David Martin datat de pe 28 iulie. Despre acest document discutăm și atunci întrebarea mea ar fi dacă acestea sunt amendamentele aprobate de fostul Parlament uh, propuse de Corbett, plus uh, cele trei amendamente propuse de dumneavoastră, care sunt incluse în document. Foarte bine, și atunci presupun că pe baza asta vom stabili o dată pentru depunerea amendamentelor Uh, în comisie și apoi să mai votăm încă o dată în comisie și apoi la plenară. Am dreptate sau nu? Acesta e documentul despre care discutăm aici cu cele trei amendamente incluse. Da, mulțumesc. Bine, cu si. Bine, într-adevăr trebuie să fixăm o dată și apoi să stabilim când va avea loc votul la plenară. Uh, da, te rog, Martin. Da, domnul Vigo are dreptate. Și vreau să mai fac o clarificare. Nimeni nu dorește să supunem raportul la vot în plenară până când uh, nu vedem dacă tratatul de la Lisabona se uh, aprobă sau nu. Și de aceea Bine, dar în cadrul comisiei putem stabili o dată și putem uh, uh vota asupra raportului. Sigur, nu ne împiedică nimeni să facem. President, um, Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Duff. Vreau să-mi exprim plăcerea uh, pentru că David Martin s-a întors în comisia noastră, a jucat un rol foarte important în această comisie pe vremea tratatelor de la Maastricht și Amsterdam. E mai mult decât o notă de subsol în în, în dezvoltarea afacerilor constituționale comunitare, dar regret în același timp, din punct de vedere politic, decesul politic, spuneam, al domnului Richard Corbett, care a jucat un rol foarte important în cadrul AFCO în Parlamentul European, dar și în Marea Britanie, în circunstanțe foarte dificile. Încercând să îmbunătățească calitatea discuțiilor politice din Marea Britanie în ce privește viitorul său loc în Uniunea Europeană. Dar presupun că domnul Corbett se va întoarce la uh, Parlamentul nostru mai, mai degrabă, mai devreme decât mai târziu. Deci, uh, nu, haideți să nu-l plângem mai mult decât atât, pentru că de cum se va întoarce, sunt convins că între noi doi vor ieși scântei, cum s-a întâmplat în trecut. Acum, în ce privește raportul pe care îl avem în față, sigur că voi examina cu atenție și voi examina de asemenea cu atenție cele trei amendamente propusă de uh, colegul nostru David Martin și probabil mă aștept ca uh, grupul ALDE să nu depună amendamente pe fond la acest raport, pentru că, în general, am fost satisfăcuți de conținutul său, în, așa cum se prezenta el anterior. E foarte important că Parlamentul este pregătit pentru a implementa rapid și eficient tratatul, de îndată ce vom avea ocazia să o facem. Dacă nu ne-am pregătit așa cum se cuvine, nu am face decât să ne expunem pe drept cuvânt criticilor provenite din partea Comisiei, Consiliului și a cetățenilor, nu în ultimul rând, cetățenilor pe care îi reprezentăm aici colega Fox. Mulțumesc și acum domnul Fox. preparatory, uh, that it doesn't assume uh, any particular outcome of the vote in nu se pornește la premiza ratificării tratatului la Lisabona, nu anticipează votul irlandez și uh, de aceea considerăm că ar trebui să avem o atitudine prudentă față de acest raport. Mulțumesc. Naturalmente è stato già detto che... Da, s-a spus deja că în dezbaterea actuală prezentarea raportului și al, a, prezentarea amendamentelor, depunerea amendamentelor, se bazează pe ipoteza că tratatul de la Lisabona va fi aprobat referendum. Da, sigur că ținem cont și de un rezultat diferit de acesta și de aceea cred că putem avea o discuție asupra o, o dată a votului nu mai târziu de 6 octombrie, după referendum. Și pentru depunerea de amendamente, data propusă ar fi cea de 16 septembrie la orele 24, la sfârșitul zilei de 16 septembrie. Dacă sunteți de acord, așa rămân lucrurile. Deci, votul 6 octombrie, termen